Je vous souhaite à tous la bienvenue. Vă spun uh, bun venit uh, tuturor. Avem uh, o ordine de zi foarte simplă pentru astăzi, așa încât vă rog să acceptați să o adoptăm și vreau să vă rog să acceptați să terminăm reuniunea cu 15 minute înainte de ora prevăzută, adică la 12, pentru ca toată lumea să poată ajunge în timp uh, la plenară pentru voturi. Ceea ce înseamnă că vom încheia reuniunea la 11.45. Marți, 29 mai, la reuniunea de la Strasburg, Comisia a adoptat patru propuneri legislative care împreună reprezintă baza viitoarei uh, generații a politicii de coeziune. După 2020, aceste patru propuneri, după cum știți, se referă la un regulament uh, de bază, dispozițiile comune, CPR, un uh, regulament care se referă la Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, un regulament referitor la cooperarea teritorială europeană Interreg după 2020 și uh, un regulament prin care se propune un nou mecanism care va facilita proiectele transfrontaliere. Alte propuneri uh, legislative, precum cele prin care se uh, înființează noua generație a Fondului Social European, vor fi adoptate în această săptămână și uh, altele vor urma în următoarele două săptămâni, precum noua versiune a Fondului European pentru Investițiile Strategice și programul de sprijin al reformei uh, structurale. Așadar, încă nu avem uh, o imagine de ansamblu asupra numeroaselor elemente care vor condura politica de coeziune a Uniunii Europene. Cu toate acestea, propunerile referitoare la instrumentele principale uh, fost uh, deja publicate și uh, astăzi avem uh, alături de noi și ne face mare plăcere pe doamna comisar pentru politică regională, Corina Crețu, care îi mulțumesc pentru prezență și care este răspunzătoare, este responsabilă cu propunerile care au fost adoptate marți. Așteptăm cu mult interes și nerăbdare comentariile, explicațiile dumneavoastră, informațiile pe care doriți să ni le furnizați în legătură cu propunerea despre care am vorbit. Și voi urma protocolul obișnuit, voi începe prin a-i da cuvântul doamnei comisar pentru o prezentare inițială, care va dura 15-20 de minute, după care voi da cuvântul membrilor comisiei noastre, care ne vor uh, împărtăși comentariile dumnealor și, ca de obicei, mai întâi voi da cuvântul coordonatorilor pentru o primă rundă de uh, întrebări și comentarii și după aceea voi da cuvântul și celorlalți membri. Reuniunea noastră, după cum am spus, se va încheia la 11.45. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați deputați europeni, domnilor și domnilor. Reuniunea extraordinară regii de astăzi este într-adevăr neobișnuită, așa cum a spus și domnul Omarji. Sunt aici pentru a vă prezenta și vă explica rezultatul uh, unui uh, proces îndelung, uh, dificil și foarte intens. Cred că propunerea comisiei este foarte echilibrată, atât în ceea ce privește viitorul CFM, cât și în ceea ce privește politica de coeziune. Politica noastră va rămâne una puternică în forță pentru toate regiunile și uh, a fost necesară de uh, um, hotărârea dumneavoastră, toți cei care aplică uh, care promovați politica de coeziune pentru a ajunge la acest rezultat. De aceea vreau să mulțumesc Parlamentului European și în special Comisiei Regii pentru că um, a fost în primele rânduri ale bătăliei pentru politica de coeziune. Nu a fost deloc ușor. După cum v-am spus, noua, noul pachet legislativ pentru uh, coeziune cred eu că este unul echilibrat. Dat fiind uh, contextul Brexitului și noile provocări cu care ne vom confrunta, cred că îl putem considera o adevărată realizare. Când um, Comisia și-a, și-a publicat propunerea pentru următorul CFM la începutul lunii mai, avem un buzet sinus și ambițios de 1,3 uh, mii de miliarde de euro și în acest cadru politica de coeziune reprezintă principala politică a Uniunii de investiții. Este foarte important să spunem că este uh, și cea mai importantă parte din bugetul european. De la bun început, obiectivul meu a fost uh, să mă asigur că resursele politici, politici de coeziune sunt distribuite între regiuni și uh, uh, state cât se poate de corect. De aceea Comisia propune un buget uh, care se concentrează pe cei care au cea mai mare nevoie de, finan- de finanțare. Resursele financiare sunt uh, concentrate mai mult decât oricând uh, către regiunile cele mai sărace din statele membre și în regiunile care au șomaj ridicat și regiunile cele mai afectate de criza refugiaților și în regiunile care suferă cel mai mult consecințele um, și efectele secundare ale globalizării. Știți uh, prea bine că uh, propunerile mele uh, reflectează și promisiunea noastră de a concentra investițiile acolo unde sunt necesare și cu un sistem mai simplu. În ceea ce privește propunerea de, comis- de coeziune, avem obiective moderne uh, și mai simple, uh, pentru că ne-am concentrat pe prioritățile care ne uh, vor, care vor permite Europei să rămână competitivă și să adapteze la globalizare. Cercetare, inovare, transformare uh, industrială, atenuarea schimbărilor climatice și o economie cu carbon redus. Pentru a ne atinge aceste obiective, am, am păstrat concentrarea tematică la nivel național pentru a permite statelor membre mai multă flexibilitate pentru a alege cele mai potrivite investiții. În plus, eh, ne-am eh, organizat în jurul mai unor obiective politice mai ample și mai puține, ceea ce ne oferă mai multă flexibilitate. Uh, Flexibilitatea este crescută și pentru că am introdus în 2025 o revizuire la mijlocul perioadei care ne va permite să evaluăm împreună cu regiunile și statele membre care programe trebuie să fie schimbate pentru următorii doi ani. Uh, astfel, ajustarea programelor va fi mai ușoară pentru că din experiență am văzut că nu putem prevedea ce se întâmplă în 5-10 ani, 7 ani. Uh, acum 7 ani nu am uh, anticipat că geografia Um, se va schimba atât de mult și că conținutul va fi supus ator schimbări. Deci trebuie să mm, ne asigurăm că implementarea se face mai rapid și că adaptarea este mai ușoară. De aceea am și propus să ne întoarcem la N plus, 1, plus 2, ceea ce va grăbi implementarea astfel încât cetățenii să poată mm, vedea pe teren schimbări rapide. Acest efort de a rămâne aproape de cetățean, aproape de pământ, de teren, mm, a fost una dintre prioritățile noastre. Am vrut să abordăm și dimensiunea teritorială a coeziunii pentru a putea susține în continuare dezvoltarea urbană durabilă și pentru a da mai multe atribuții nivelului local. Dorim să avem o abordare mai coerentă a orașelor. Există multe uh, instrumente urbane și spre bine după uh, președinția olandeză avem agenda urbană, însă aceste instrumente sunt uh, destul de fragmentate și actorii locali uh, au dificultăți în a găsi sprijin, de aceea am uh, propus un cadru unic, uh, inițiativa europeană urbană, care are UBAC, Urban Innovative Actions și rețeaua pentru dezvoltare urbană. Acum, uh, pentru 2020, uh, orașele vor avea un cuvânt de spus mai pronunțat în uh, conceperea proiectelor, pentru că știu mai bine decât știm noi la Bruxelles sau la Luxemburg de ce au nevoie cetățenii lor. Un alt element crucial este cooperarea interregională, probabil expresia cea mai concretă a proiectului european. Și aici am rămas foarte ambițioși. În primul rând, am uh, propunem să facem uh, cooperarea interregională o prioritate orizontală care să vizeze toate obiectivele de politică. Și de aceea uh, programele se vor la mai ușor. Am introdus instrumente specifice precum investiții inovatoare menite să ajute regiunile din state diferite să uh, facă specializare inteligentă. Am propus și un regulament specific pentru noul mecanism pentru a elimina obstacolele legale și administrative într-un context mai amplu. Proiectele uh, transfrontaliere vor fi simplificate, făcând uh, să fie posibil, pe bază voluntară, ca rugurile unui stat membru să se aplice în statele membre vecine. Sper că Astfel uh, va fi mai ușor, uh, vor fi mai ușor de, de implementat programele de cooperare regionale. Dacă um, țările uh, sunt de acord să preia legislația altei țări. Putem fi ambițioși și pragmatici, după cum vedeți, și dacă dorim investițiile de coeziune să schimbe lucrurile pe teren, avem nevoie de uh, implementări simple. Cred că acest nou pachet legislativ ne va ajuta să ne atingem obiectivele și pot să vă asigur că am uh, lucrat uh, cât am putut de greu. Vreau să vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și serviciilor mele pentru acest lucru. În ceea ce privește condițiile de investiții, condiționalitățile ex ante, acum avem condițiile enabling care permit, dau putere celor care trebuie să pună în aplicare. Avem criterii uh, mult mai tangibile de performanță și avem o listă de măsuri de simplificare, precum uh, faptul că nu mai există reguli specifice pentru proiecte care uh, sunt majore sau care generează venit și opțiuni de cost simplificat. Trebuie, desigur, să controlăm foarte bine banii contribuabilului și am propus uh, proceduri simplificate pentru uh, programele care uh, se desfășoară bine și o mai bună aliniere la procedurile naționale. Propunem și verificări mai simple prin evaluarea riscului și auditul unic. Acum există prea multe niveluri de audit la nivel național, în auditul comisiei și vrem să evităm uh, duplicarea auditului. Există și auditul din partea curții de conturi, vrem să evităm pe viitor uh, astfel de chestiuni și vrem să ne bazăm mai mult pe eforturile organizațiilor uh, existente, ca să nu să fie supuși toți a, unor mai multe controle. Vrem să ne referim mai, să avem mai puțină povară administrativă și ci mai mult pe uh, construirea încrederii și pentru, pe atingerea rezultatelor. Vrem să simplificăm instrumentele financiare. Pentru prima dată am aliniat granturile și instrumentele financiare într-un singur set de reguli. Știți că acum există uh, reguli contabile pentru toate cele șapte fonduri uh, și ele sunt mai puține decât aveam până acum pentru cinci fonduri. Am simplificat și arhitectura generală, propunem prevederi comune pentru uh, șapte fonduri uh, gestionate în comun, astfel vom avea implementare, monitorizare și evaluare mai consecvente și cred că acest lucru uh, va, va duce la o reducere a poverii administrative pentru autorități. Uh, Uh, am încercat să simplificăm posibilitatea de a uh, contribui la alte instrumente mm, precum Erasmus, InvestEU și alte programe similare. Onorați uh, deputați, acestea sunt principalele caracteristici ale noului pachet legislativ pentru politica de coeziune. Le-am lansat într-o călătorie ambițioasă de simplificare și flexibilitate pe baza experiențelor trecutului, pe baza greșelilor pe care le-am comis uh, și uh, păstrând intactă arhitectura sistemului. Uh, sunt convinsă și am încredere că dumneavoastră la Parlament și Comisia va, vom avea un dialog constructiv la negocieri pentru a putea începe la timp următoarea perioadă de programare. Vă asigur că președintele Juncker și eu suntem dispuși să încheiem negocierile până la alegeri, nu de dragul alegerilor, nu din acest motiv, ci pentru că dorim să putem implementa începând cu 1 iulie 2021 pentru a evita întârzierile. Studiile noastre ne arată că dacă nu începem implementarea perioadei de programare de la 1 ianuarie 2021, peste 100 de mii de programe sunt uh, expuse riscului de a nu fi uh, finalizate cu fonduri europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, pentru susținere și pentru încredere și aștept cu interes opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru aceste explicații. Vom deschide acum discuția. Vom da întâi cuvântul coordonatorilor. Întâi PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă rog să mă lăsați să-mi împart timpul de vorbire cu domnul Albrecht, dacă îmi dați voie. Eu am doar vreo câteva observații preliminare. Vă mulțumim, doamnă comisar, că ați venit. V-ați ținut de cuvânt. Ați venit cu toate dosarele și ne-ați dat posibilitatea de a accelera lucrurile ca Parlament. În dimineața aceasta, la reuniunea coordonatorilor, am făcut un acord să nominalizăm deja toți raportorii în luna următoare, în iunie, și am făcut deja acest lucru pentru pentru GPR, pentru a nominaliza raportorii pentru uh, de, de, uh, regulamentul privind dispozițiile comune, așadar putem să ne începem deja munca. Avem deja toate pregătirile, toate pietrele de temelie în ceea ce privește coeziune. Am avut cel de-al șaptelea raport privind politica de coeziune și multe sunt, mult, a fost de mare ajutor informația pe care ne-ați dat-o. Însă mai este și mintea de pe urmă. Întotdeauna ne gândim ce am obținut, ce Uh, se întâmplă. Ne-ați vorbit despre măsuri, dar nu ne-ați vorbit foarte mult despre bani, așa că o să-i dau cuvântul lui Ian Olbricht în acest sens. Mulțumesc! Eu sunt raportor pentru CFM și am primit câteva informații din partea dumneavoastră foarte interesante în ceea ce privește sistemul de implementare. Acesta va fi dezbătut la regii în următoarele luni, așadar este foarte important să găsim un nou sistem. Din fericire sau din nefericire, Comisia a schimbat procesul. Comisia a început cu cifrele. Înainte de a se uh, vorbi de minus uh, 7%, folosindu-se datele uh, pentru 2020, însă am aflat că fondurile de coeziune vor scădea în 2018 cu 10%. Dacă e cu 10% mai puțin, e bine, așteptăm o informație care va fi, vor fi consecințele acestei scăderi. Și apoi, următoarea informație pe care am primit-o a fost că în următoarea perioadă va, vor scădea fondurile de coeziune cu 45%, ceea ce nu-i puțin lucru. Deci dacă am tăiat fondurile de coeziune cu 46%, m-aș aștepta să urce cifrele în alte părți. Deci așteptăm în continuare să vedem. Acum două zile am văzut anexa pentru uh, regulamentul privind dispozițiile comune, care a fost surprinzătoare pentru că aceasta va fi votată cu, cali- uh, cu majoritate calificată. Am văzut oricum uh, anvelopele bugetare naționale, analizăm de două zile cifrele și am descoperit niște scăderi interesante, minus 24%, minus 23%, așa că întrebarea este care a fost metoda prin care s-a ajuns la aceste cifre. Acestea au fost observațiile. Urmează întrebările. În primul rând, conform informațiilor dumneavoastră și analizelor pe care le aveți, câte țări sunt astăzi în politica de coeziune? Sunt aceleași ca în trecut sau există mai puține? Vor fi mai puține în viitor? Dacă au existat țări care nu mai sunt în politica de coeziune, atunci s-ar explica această scădere. Apoi, cum se definesc regiunile cele mai puțin dezvoltate? Înțeleg că ați folosit 80% PIB și 20% alți factori. Astea sunt informațiile pe care le avem. Așadar, s-a schimbat definiția regiunilor celor mai puțin dezvoltate. Definiția tranziției sau regiunilor de tranziție s-a schimbat deja Și acum situația s-a schimbat. De exemplu, o parte din Olanda este regiune în tranziție, mare parte din Franța este acum regiune în tranziție. Așadar, proporția uh, regiunilor celor mai puțin dezvoltate față de cele în tranziție s-a schimbat cu totul. Așadar, întrebarea este, astăzi avem un număr concret de regiuni mai puțin dezvoltate în Europa? În viitor vom avea același număr? Sau proporțiile se vor schimba. Pentru că dacă dumneavoastră spuneți că politica de coeziune este în principal pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate, la ce vă referiți? Ce înseamnă regiunile cele mai puțin dezvoltate? Astăzi, cifra este 330 de miliarde pentru politica de coeziune. Acestea sunt informațiile de la Comisie. Deci nu este vorba despre capitolul de coeziune. Deci 330 de miliarde pentru politica de coeziune tradițională. Așadar, felul de distribuire a acestor 330 de miliarde uh, se îndreaptă acum către regiunile cele mai puțin dezvoltate și cele în tranziție. Și dorim să, să întrebăm astfel ce se întâmplă cu fondurile de coeziune și apoi ce se întâmplă cu această proporție legată de regiunile cele mai puțin dezvoltate, regiunile în tranziție și regiunile dezvoltate. S-au schimbat criteriile, s-au schimbat definițiile, e foarte important să știm. Am o ultimă observație. Se pare că s-a înregistrat o schimbare de politică, nu în materie de implementare, ci o schimbare de politică de direcție. Dar chiar este vorba despre o schimbare sau pur și simplu este un pretext pentru reducerea bugetară? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Creil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici, pentru că ne-ați făcut această prezentare. Aș dori să încep cu ceva pozitiv. Eu mă bucur foarte mult că și pe viitor Propunerea Comisiei prevede ca toate regiunile să poată să participe la politica de coeziune. Dragi colegi, acest lucru n-a fost întotdeauna sigur. Nu era clar că toate regiunile pot participa până acum. Mi se pare extrem de important acest semnal pe care l-ați dat și noi, Parlamentul, îl vom da mai departe către cetățenii pe care îi reprezentăm. Mi se pare foarte bine că pentru regiuni acum avem mai multe flexibilități în ceea ce privește prioritățile. Regiunile vor avea mai mult drept de a decide ceea ce se întâmplă, care sunt prioritățile lor, care sunt sarcinile pe care vor să le rezolve la nivel de regiuni. Vor avea mai multe de zis. Mi se pare foarte bine că pasul pe care l-am început prin procedura Omnibus pentru simplificarea întregii politici regionale și pentru debirocratizarea coeziunii a fost acum, de fapt, preluat de către Comisie și a fost continuat prin această reformă. Eu zic că este un mesaj foarte important pe care l-am primit și eu personal mă bucur foarte mult pentru că eu vin din zona urbană, de exemplu. Mă bucur că acum și uh, aceste zone urbane vor avea o poziție mai puternică în uh, gestionarea provocărilor cu care ne vom trebui, trebui să ne concentrăm și vom avea și uh, posibilitatea să fim mult mai independenți decât înainte în zonele acestea. Pentru mine este, într-adevăr, însă o mare problemă la politica de coeziune și anume următoare. Este vorba de o reducere evidentă a bugetului și, de fapt, mă deranjează cumva că domnul Oettinger, și nu are legătură cu dumneavoastră, doamnă Crețu, ce spun acum, dar domnul Oettinger aruncă așa un fel de bombe de ceață în atmosferă, pentru că spune că de fapt nu e nicio problemă și se taie doar 7% din politica de coeziune, dar de fapt e vorba de sume mult mai mari. Ian, chiar cu regiunile de tranziție din Olanda, Olanda plătește, pierde uh, 22 sau 23% din structura fondurilor de coeziune totuși. Deci e vorba până la urmă de reduceri drastice la unele state membre care nu sunt de neglijat. Eu cred că Parlamentul, ieri, prin rezoluția pe CFM, pe care am votat-o, a arătat foarte clar că nu suntem de acord cu așa ceva și că noi cerem să se mai negocieze după aceea. Dar, sigur, aceasta nu e o chestiune prioritară în momentul de față, pentru că nu este o problemă neapărat a conținutului propunerilor pe care le-ați făcut în politica de coeziune. Însă, eu am două întrebări, dacă îmi permiteți, concrete în legătură cu acest subiect. Grupul meu și eu personal avem foarte puțină înțelegere pentru faptul că condiționalitatea macroeconomică este parte din uh, regulamentul privind dispozițiile comune. Îmi pare rău, la colegii italieni mă scuz, dar dacă ar fi așa, atunci uh, anvelopa națională pentru Italia, Italia ar putea fi tăiată direct pentru că sunt datoriile atât de mari încât imediat am putea um, băga condiționalitatea economică. Eu nu cred că sensul politicii de coeziune este acesta și de aceea eu vreau să întreb uh, din experiențele pe care le-am avut în trecut. Am avut pentru Grecia un program special pentru ca să poată să facă investițiile care trebuiau uh, prin fonduri structurale pentru ca să poată să iasă din situația de criză. Încercarea de a salva Portugalia și, și Spania sub umbrela macrocondiționalității nu s-a putut realiza. Deci a fost un eșec. De ce aducem din nou acest instrument acum în acest domeniu al politicii? Aceasta e una din întrebări. A doua întrebare pe care o am acum Știți că Parlamentul este destul de rezervat să folosească fondurile de coeziune pentru a face reforme structurale în statele membre, pentru că, de fapt, există o legătură, un, un punct de intersecție dar totuși nu are o legătură evidentă, pentru că politica de coeziune are, dacă ne uităm în tratat, alt scop decât reformele structurale și nu înțeleg foarte bine de ce se amestecă aceste două lucruri și trebuie să fie preluate reformele structurale în politica de coeziune. Și de fapt și o a treia chestiune pe care vreau să vă prezint și Ian s-a referit la ea, e foarte bine că acum avem uh, o, o procedură foarte transparentă prin care avem anveropele naționale care sunt conținute în CPR, avem uh, metoda extinsă de la Berlin, dar este pentru prima dată că se întâmplă așa ceva în cadrul regulamentului dispozițiilor comune. Până acum întotdeauna s-a întâmplat în cadrul negocierilor pentru buget. Și eu, sincer, nu prea știu dacă este sarcina noastră până la urmă să ne uităm dacă să luăm câteva procente mai mult pentru șomaj, dar să ne ocupăm de șomajul pentru tineri, să ne uităm la uh, ocuparea pentru femei sau mai degrabă să investim mai mult la refugiați. Mi se pare că există pericolul, dacă facem așa ceva, să intrăm încet încet într-o negociere pe cifre, de fapt, care până la urmă sunt decise de către șefii de stat și de guverne sau de miniștri de finanțe. Mi-e teamă că cumva venim cu cuțitul și uh, băgăm cuțitul în spatele colegilor și le spunem uh, vedeți uh, că acum în Parlament trebuie să decideți uh, ce repartizări faceți la buget. Mi-e teamă că o să ne șantajeze cu acest lucru și mă întreb dacă este bine să facem așa. O ultimă remarcă din partea mea. Sper ca, um, să, ca eliberarea fondul, federului din, um, din uh, CPR să nu facă să sufere acest fond și să se introducă mai mulți bani pentru plățile directe din agricultură astfel. Eu sper ca colegii de la Comisia pentru Agricultură să țină cont de dezvoltarea rurală mai ales. Îmi pare, am înțeles că am primit mai multe fonduri în cadrul CPR și acolo unde am colaborat foarte bine, care uh, este fondul de care spuneam înainte, acum a fost extras și îmi pare foarte rău. Poate puteți să ne dați un comentariu despre acest lucru. Mulțumesc! Merci, Constant. Mulțumesc, Constanță, pentru observațiile tale. Domnul Tomașici, din partea ECR. Thank you very much. Um, Commissioner Cretu, thank you once... Mulțumesc foarte mult, doamnă Crețu, doamnă comisar Crețu, vă mulțumim din nou că ați venit la noi în comisie. Aș vrea să știu în ce măsură poate să ajute comisia țările care nu au destul experiență și expertiză pentru a solicita ajutor prin Orizont 2020 și alte fonduri din partea uh, Uh, fondurilor partajate în comun. În urma Brexitului va trebui să ne concentrăm mai mult pe fondurile partajate la nivel central, gestionate la nivel central. Deci cum va putea Comisia să ajute statele care au intrat ultimele în Uniunea Europeană, mă refer aici mai ales la Croația care a intrat în 2013, cum poate așadar Comisia să ajute aceste țări să folosească mai bine și mai multe dintre aceste fonduri, având în vedere că fondul de coeziune va suferi o reducere de mai bine de 45%. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Fan Miltenburg de la ALDE. Vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit la doar două zile după ce ați prezentat propunerea. Eu sunt mulțumit Uh, de propunere. Mi se pare că se întărește legătura între politica de coeziune și semestrul european. ALDE întotdeauna a fost uh, în favoarea acestui fapt, inclusiv uh, pentru condițiile macroeconomice și acestea sunt îmbunătățite. Se ține cont chiar și de procedura dezechilibrului macroeconomic și totul are de-a face cu buna guvernare economică. Noi, ALDE, salutăm acest, această propunere, știm că Uh, facem opinie separată, dar să sperăm că nu va fi așa mult timp. Uh, în ceea ce privește elemente precum N plus 2 pentru uh, accelerarea implementării și pentru noua inițiativă urbană, acestea sunt uh, foarte bune. Cred că e foarte bine să continuăm ce am început cu agenda urbană. Același lucru este valabil și pentru investițiile inovatoare regionale oferind noi posibilități uh, de a aduce plus valoare europeană companiilor noastre și comunității de cercetare și dezvoltare care să poată concura alt, astfel la nivel global. Pentru că nu se pune problema doar de coeziune în interiorul Europei, ci și de concurență la nivel global. Așa că mă bucur această idee de a extinde uh, domeniul de aplicare cu posibilitatea de a face investiții reale în economia reală, de a crea plus valoare. Totuși am câteva întrebări. Pentru că noi, Comisia Regii și Parlamentul în plenară a cerut uh, creșteri de buget pentru Interreg. Dar se pare că va exista o scădere minus 16% pentru cooperare uh, transfrontalieră, chiar mai mult dacă uh, te iei după metoda de calcul și uh, asta nu este în linie cu ce am văzut în rapoartele Westphal și Julot. Apoi mă gândesc că ați dorit să integrați instrumente specifice, de exemplu pentru asistență de preaderare, într-un regulament. Însă, Există și câteva obiective specifice interreg în acest regulament. Unul are de a face cu o Europa mai sigură. Nu trebuie să uităm că principalul scop al cooperării teritoriale europene este depășirea granițelor, mai ales între țările europene, dar și cu țările terțe. Deci aici nu se pune problema de pază a granițelor externe. Așadar, aș dori să îmi explicați ce fel de proiecte vor fi finanțate, ținându-se cont de acest nou obiectiv interreg legat de granițele sigure. Nu cred că trebuie să finanțăm mai multe garduri, mai multe ziduri la granițele europene. Apoi, la o primă examinare observăm o discontinuitate cu, în, în noua perioadă de programare. Care sunt aceste motive? Mai avem nevoie de un an pentru a examina uh, cum stau lucrurile cu uh, rezerva de performanță în baza regulamentului actual. Care este evaluarea dumneavoastră înainte de a avea analiza finală? Aș dori câteva clarificări. Apoi, în ceea ce privește auditurile și verificările de gestiune, mă bucur foarte mult că propunerea comisiei uh, dorește o simplificare și se face o diferențiere între audit și verificări, dar aș dori să aflu mai mult despre cum vor fi implementate acestea, cine va evalua că pot să beneficiez de un regim mai flexibil atunci când vine vorba despre audit și verificări cum va fi pus în practică acest regim, uh, se va ține cont de uh, totalul alocat pentru program, totalul alocat pentru statul membru sau ne vom baza pe experiențele din anii anteriori. Așadar, aș dori mai multe detalii în acest sens. În mare, sunt foarte mulțumit de propuneri, pentru că mi se pare că modernizează uh, politicile noastre. Este vorba despre o evoluție și nu de o revoluție și cred că e bine, pentru că dacă ne apucăm acum de revoluții, nu vom ajuta cetățenii și afacerile noastre, companiile noastre să profite de politica de coeziune și nu le vom ajuta să implementeze proiectele pe care le au începând cu 2021. La urma urmei ne dorim o Europa care aduce rezultate reale pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Fana Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați venit la noi și pentru că putem discuta cu dumneavoastră propunerile pe care le-ați făcut acum două zile. Aș vrea să încep de asemenea cu ceva pozitiv, dar poate din alte motive decât colega, colegul meu Van Miltenburg, pentru că noi, verzii, de fapt, suntem împotriva condiționalității macroeconomice care să fie legate de CPR și colega mea, Constanțe Creel, a menționat același lucru. Noi avem, într-adevăr, o problemă cu acest element, îl respingem, dar, ca să fiu sinceră, pot spune și că ar fi putut să fie mult mai rău. Pentru că și dificultățile, provocările, toate reducerile, Brexitul, toate mm, sarcinile suplimentare ale Uniunii Europene, de la climă la includerea socială, integrare, având în vedere dificultățile pe care aceasta le aduce pentru politica de coeziune, face ca totuși aceasta să fie o propunere foarte bună și o bază foarte bună pentru discuția cu Parlamentul European și mai ales cu Comisia Regii. Permiteți-mi, vă rog, să încep cu punctele pozitive pe care noi, verzii, le-am identificat și pentru care noi ne luptasem foarte mult timp și pe care le regăsim în această propunere. În primul rând, sporirea um, gestiunii plă- plăților pentru uh, atingerea obiectivelor de climă de 25% sunt uh, într-adevăr, uh, sporirea este un mare progres. Am fi putut să luptăm pentru mai mult, ceea ce noi am făcut, dar eu zic că deja această cifră e foarte bună și apreciem acest rezultat. Apreciem și faptul că acum vom avea o listă negativă mai lungă și mai bună, adică ceea ce nu trebuie finanțat din fondul de coeziune. Până acum, numai uh, unul singur era aspectul care nu se putea uh, finanța. Acum vom avea mult mai multe puncte, vom avea, de exemplu, uh, deșe, deșeuri, uh, dar și uh, aeroporturi și așa mai departe, care vor fi trecute pe listă. Uh, Lărgirea uh, cheii de alocare este de asemenea un lucru foarte pozitiv pe care noi verzii îl salutăm. Noi am luptat foarte mult pentru acest concept dincolo de uh, produsul uh, uh național brut și să nu ține, să ține cont doar de acesta pentru ca să se aloce fondurile. Deci faptul că se ține cont acum, de exemplu, de ocuparea la tineri, de adaptarea la mediu, de educație, uh, de integrare a refugiaților și măsurile aferente, ni se pare deja că, din punct de vedere al conținutului, sunt progrese foarte mari care aduc o calitate mai evidentă cheltuielilor și fondului de coeziune. Și, sigur, și faptul că toate regiunile sunt acum eligibile, ceea ce deja s-a spus de către colegii mei. Apreciem și faptul că principiul de parteneriat este din nou o parte din propunere. Noi, verzii, am fost foarte îngrijorați după ce se scurseseră câteva informații săptămâna trecută în care se spunea că principiul parteneriatului și obligația de a implica societatea civilă, actorii locale, autoritățile locale, ONG-urile, la fiecare pas de la planificare la implementare a fondurilor de coeziune, ceea ce pentru noi era un pas foarte mare în această nouă perioadă de programare, nu era în uh, versiunea aceea și imediat v-am trimis o scrisoare și am trimis o scrisoare și către alți colegi de la comisie și ne bucurăm că vedem acum principiul parteneriatului în document. Pe de altă parte, ne lipsește altceva și anume un lucru care ni se pare foarte important. E vorba de principiile orizontale din articole cum ar fi, de exemplu, egalitatea de gen, non-discriminarea, dezvoltarea sustenabilă, nu se găsesc ca articol. Se găsesc mai degrabă separate prin diferite părți ale propunerii în condițiile de capacitare, în uh, alegerea proiectelor, dar numai în parte. Și noi considerăm că e vorba de o slăbire a principiilor uh, orizontale. Aceasta e prima mea întrebare către dumneavoastră, doamnă comisar. Cum vreți să vă asigurați că principiile orizontale de egalitate de gen, de non-discriminare și de dezvoltare sustenabilă nu sunt slăbite prin uh, faptul că ele nu sunt în articole, ci sunt numai în considerente? Și care este motivul, ca să spunem direct, pentru tăierea principiilor orizontale din articole. E vorba doar de o simplificare, pentru că poate aici e vorba de mai mult de simplificare. Pentru noi e totuși un schimb de politică și mai ales o slăbire a unei, ale unei politici foarte importante și vreau să vă întreb de aceea cum ne putem asigura ca aceste principii orizontale să fie uh, implementare. Tate. Și a doua întrebare a mea, pentru că e foarte scurtă și nu are legătură de fapt cu CPR-ul, ci cu fondurile de coeziune. În conferința dumneavoastră de presă ați anunțat că pe 6 iunie propunerea Invest EU, noul fond de investiții pe care uh, Uh, în care vom integra fondul Juncker, care se va face, ați spus dumneavoastră că va urma deci acest fond și noi, comisia noastră, am luptat foarte mult pentru ca în regulamentul omnibus să se taie opțiunea de transfer a fondurilor de la fondurile structurale către fondul Juncker. Și întrebarea mea acum este, puteți să ne asigurați că posibilitatea uh, pe care a anunțat-o domnul Katainen la conferința de presă. Posibilitatea de transfer a fondurilor va fi limitată foarte strict și va fi de asemenea doar pe bază voluntară pentru statele membre? Noi considerăm că este un lucru critic pentru că omnibusul intră în altă categorie, dar poate ați putea elabora mai mult pentru că eu cred că pentru întreaga politică de coeziune și dezbaterea despre ea este un element foarte important pentru noi ca deputați. Mulțumesc! Mulțumesc, Monica, pentru aceste comentarii foarte complete. Iar acum, din partea GUE, domnul Papa Dimulis are cuvântul. Mulțumesc, doamnă, dom- domnule președinte, și mulțumesc, doamnă comisar. În primul rând, aș vrea să vă spun următoarele. Eu, personal, apreciez foarte mult uh, eforturile pe care le faceți dumneavoastră pentru că este un cadru foarte strict și totuși în cadrul acestui, uh, acestor uh, limite foarte clare trebuie să încercați să faceți tot ce se poate. Știu că există chiar și în comisie foarte mulți adversari ai acestei politici de coeziune, chiar fanatici care încearcă să facă reduceri cât se poate de multe unde se poate. O să încep însă cu punctele negative, doamnă comisar. Eu sunt categoric împotrivă, eu, grupul meu și o majoritate a Parlamentului European. Suntem împotriva reducerii fondurilor în noul CFM pentru fondurile de coeziune. Pentru că noi considerăm că aceasta este o greșeală să facem o reducere la aceste fonduri. Cred că dacă vrem să evităm o capcană, o capcană care ne-a fost pusă și anume că țările acum uh, vor începe să se certe, țările din Sud se vor certa cu țările din Europa de Est despre cum uh, să își împartă feliuța de prăjitură până la urmă, că despre aceasta este vorba. Dacă vrem să evităm această ceartă, atunci ar fi bine dacă Parlamentul în următoarele luni ar rămâne la poziția sa fermă, că nu trebuie să existe reduceri la politica de coeziune. Ba din contră, eu cred că ar fi fost nevoie de mai multe fonduri la politica de coeziune. Un al doilea punct negativ pe care văd că l-a menționat deja doamna Creel, dar și doamna Vana, uh, se tot insistă asupra logicii condiționalității macroeconomice. Ceea ce nu numai că încalcă ceea ce Parlamentul European a spus de nenumărate ori și uh, Comisia pentru Politici Regionale, dar încalcă și logica și rațiunea, aș spune eu, rațiunea și bunul simț pentru că experiența ne-a arătat că nu trebuie să faci așa ceva. Acum trei ani, Comisia s-a pregătit să reducă fondurile politicii de coeziune pentru Portugalia și pentru Spania. Și tocmai a vorbit despre, macro, despre condiționalitatea macroeconomică. Până la urmă însă a renunțat la această opțiune. Și reducerile s-au arătat, uh, s-au demonstrat a fi foarte proaste. Ceea ce s-a văzut după aceea și după felul cum s-au dezvoltat lucrurile în Portugalia, în Spania și la mine în țară, în Grecia. În uh, Grecia sunt anumite condiții de excepție care s-au, au fost acordate, care au dus la rezultate pozitive. Iar acum Grecia este chiar la vârful, uh, la, în topul țărilor care, în ceea ce privește absorpția uh, fondurilor, pentru că politica de coeziune nu a fost aplicată dogmatic, ci a fost aplicată deschis, flexibil. Eu zic că nu trebuie să ne pierdem bunul simț și rațiunea și avem nevoie de mai multă flexibilitate dacă vrem cu adevărat să avem rezultate. Și acum o să trec la partea pozitivă a comentariilor mele. Eu zic, în primul rând, că este foarte bine că avem o schimbare la cheia de repartizare la așa numitul sistem de la Berlin. E corect și alți colegi au spus și ei același lucru, și anume că nu numai produsul național brut ar trebui să fie un criteriu, ci și alte criterii. Pentru că există țări care au, de exemplu, un șomaj foarte mare la tineri, care sunt sub o presiune mai mare din cauza schimbărilor climatice. Există țări care au probleme mai mari cu integrarea refugiaților, migranților. Aceste țări trebuie să aibă totuși posibilitatea să primească ajutoare mai mari, pentru că ele sunt uh, nevoie în momentul de față. Acesta este un lucru pozitiv și noi trebuie să susținem această posibilitate care este nouă. În niciun caz nu ar trebui să avem o logică națională egoistă. Este pozitiv și faptul că propunerile, uh, că procedurile vor fi simplificate și că în același timp se păstrează totuși controlul asupra ceea ce se întâmplă astfel încât, pe de o parte, instituțiile europene, guvernele, dar și regiunile pot să fie liniștite, să li se spună că banii care sunt prevăzuți și cheltuiți pentru politica de coeziune chiar trebuie să ajungă la cetățeni și trebuie să-și aducă rezultatele, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna, pentru că banii câteodată merg în alte direcții. Aș dori doar să mai fac câteva remarci acum specifice la sfârșit. În ceea ce privește ajutorul tehnic, cred că acele flat rates, rate paușale, sunt de salutat. Dar eu cred că nu e bine să avem acum un procent de 2,5%. Eu zic că ar trebui să rămână la 4%. Există foarte multe state membre care au nevoie de ajutor tehnic. Noile state membre de exemplu, au nevoie pentru ca să poată să folosească fondurile productiv. 4% eu zic că ar trebui să fie totuși păstrat. 2,5% se poate aplica numai când sunt condiții ideale, ceea ce nu prea se întâmplă. Iar în al doilea rând nu sunt de acord cu transformarea lui N plus 3 în N plus 2, pentru că realitatea a arătat că astfel nu se duce la o mai rapidă implementare și de aceea noi am introdus N plus 3-ul eu zic că ar trebui să îmbunătățim lucrurile și de aceea ar fi bine să ne uităm în trecut, să vedem și în viața reală ce s-a întâmplat, în experiența ce ne învață. N-ar trebui să schimbăm anumite reguli pe care noi le introdusesem pentru că le cerea realitatea. Mai cred și că regulamentul privind dispozițiile comune ar trebui să se refere și la FADR, Uh, faptul că a fost exclus mi se pare totuși problematic. Și ultimul punct, nu sunt deloc de acord cu tăierile de fonduri la Interreg. Eu zic că tocmai e nevoie de mai multe fonduri la Interreg și nu de mai puține. Este un instrument necesar pentru a putea atinge și un alt obiectiv al Uniunii Europene. Uniunea Europeană dorește ca în următorii ani și în următoarele decenii să uh, mai uh, se extindă către Balcanii de Vest. Dacă programele Interreg nu sunt uh, întărite, nu știu cum o să atingem acest obiectiv. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamnă comisar, ați văzut că întrebările sunt numeroase, foarte precise și ele arată, pe de o parte, interesul deosebit pentru subiect, dar câteodată și anumite îngrijorări. Eu vă mulțumesc dacă puteți să răspundeți acum mai întâi coordonatorilor și după aceea vom avea și uh, un al doilea tur de întrebări cu deputații. Vă rog. Uh, first of all, thank Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru uh, întrebări, observații, pentru ideile împărtășite. Cred că toate îmi sunt de folos pentru că um, înțelegeți politica, cunoașteți dificultățile și voi începe cu observația doamnei uh, Vana, că <laughs> s-ar putea și mai rău. Da, uh, de un an de zile lucrăm uh, la acest subiect. Um, în anumite um, momente au fost documente care s-au scurs, care au ajuns publice, haideți să nu ne bazăm pe ele, cred că au fost o 20-25 de scenarii care s-au tot vehiculat. Cred că ce uh, prezentăm acum uh, reprezintă cel mai uh, realist și cel mai ambițios scenariu dintre toate posibilitățile. Să nu uităm de punctul de plecare. Acum un an credeam că uh, Um, s-ar fi putut împlini o catastrofă dacă s-ar fi redus politica de coeziune cu 50%, cum se zvonea pe atunci. Știți foarte bine că nu putem mulțumi pe toată lumea, dar sunt uh, ușurată că vă prezentăm uh, cel mai bun plan pe care l-am putut concepe, cel mai realist și uh, am reușit să, adapt, să ajustăm formula de la Berlin pentru a evita pierderile și pentru a le limita pe cât posibil. Am început, de exemplu, de la un uh, scenariu de la minus 45 la plus 45. Deci am încercat să limităm uh, pierderile. Am, voi încerca să fiu și eu la fel de precisă cum ați fost și dumneavoastră. În primul rând, în legătură cu uh, regiunile, domnul Olbricht uh, a spus ceva referitor la acest lucru. Avem același număr de țări care sunt eligibile pentru fondul de coeziune. Cele mai uh, puțin dezvoltate uh, regiuni sunt în continuare cele care au PIB minus 75. Nu s-a schimbat nimic aici. Avem o mai bună concentrare în această perioadă de programare pe regiunile mai puțin dezvoltate. Deci cred că este o mare realizare că 75% din aceste 374 de miliarde sunt alocate pentru uh, regiunile cele mai puțin dezvoltate. Pentru acestea avem aproape 125 de milioane de europeni care locuiesc acolo. Desigur, uh, ne așteptăm ca pe viitor populația să fie în scădere, dar uh, această mică scădere nu înseamnă că banii vor deveni mai concentrați în aceste regiuni. Deci nu vă împărtășesc punctul de vedere că am, schi- am fi schimbat politica. Noi am folosit uh, formula de la Berlin din 99 uh, pentru programul 2000-2006, 2007-2014 și acum pentru 2014-2020. Dacă am fi folosit uh, formula de la Berlin uh, ca atare, vă asigur că pierderile ar fi fost mult mai mari decât sunt. Tocmai de aceea am introdus ce am discutat aici, că PIB-ul pe cap de locuitor nu este întotdeauna cel mai important element cel mai important indicator. Am introdus și alți indicatori care sunt uh, esențiali pentru țări și regiuni, referitor la educație, la șomaj în rândul tinerilor, schimbările climatice și migrația. Dar migrația ca stimulent pentru populație. Pentru prima dată în istoria CFM-ului avem uh, schimbări atât de importante în regiuni. De exemplu, în uh, Germania avem locuri în care populația pur și simplu s-a dublat. Dacă vedeți pe hârtie 0, asta nu înseamnă 0, de fapt. În realitate, în, ca urmare a dublării populației, uh, anumite regiuni pierd 50%. Deci, cred că trebuie să ținem cont de toate aceste elemente. În ceea ce privește reducerile, sunt de acord cu dumneavoastră. Estimările noastre uh, sunt că am făcut reduceri de minus uh, 10% la politica de coeziune în termeni reali. Uh, dar desigur sunt metode de calcul diferite, dacă ținem cont de Brexit sau nu, uh, criza actuală, um, cu sau fără inflație, dar pentru noi, în termeni reali, uh, reducerile generale sunt la nivel de 10%, minus 10%. Resursele trebuie să se uh, concentreze în continuare pe regiunile și statele cele mai sărace și propunerea noastră Uh, a fost să ne uh, concentrăm mai mult decât uh, în perioada de programare actuală pe cele mai sărace regiuni. Distribuția resurselor reflectă um, și evoluția inegalităților în Europa și cred că logica politicii de coeziune este ca în țările și regiunile care au înregistrat progrese um, să um, reducem progresiv susținerea din programul de coeziune și să-l creștem acolo unde este nevoie. În ceea ce vește fondul de coeziune, pentru că mi-a fost adresată o altă întrebare de către domnul Olbricht. E vorba de resurse semnificative pentru a susține dezvoltarea statelor membre în uh, domeniul infrastructurii și mediului. Știți că acest fond de coeziune a fost creat special pentru statele membre care s-au alăturat Uniunii Europene în 2004, când uh, nevoile de infrastructură, de uh, um, epurare a apelor reziduale și gestionarea deșeurilor și um, interconectivitatea transporturilor erau foarte mari aceste nevoi. Noi am vrut să creștem uh, nivelul pentru a reflecta aceste nevoi, dar investițiile din 2004 au fost foarte fructuoase. Principalele investiții uh, înseamnă că statele membre sunt acum mai bine orientate către viitor. Și de vă dau exemplu Poloniei, Ungariei, toate țările care s-au uh, au aderat în 2004 în domeniul cercetării, inovării, educației, uh, infrastructurii sociale, energie. Și acum acea porțiune din fondul de coeziune se revine acum la alocarea normală rezultate din metodă, dar uh, federul și uh, fondul social cresc pentru că în aceste țări este nevoie mai mică de infrastructură și de um, chestiuni de mediu. Uh, sunt însă regiuni care se bucură de o creștere a fondului social RDE, RDAF. Mulțumesc, Constanțe, doamna Chel, pentru comentarii. Știu, în legătură cu condiționalitățile, că Parlamentul um, este divizat. Cred că este foarte important să um, um, păstrăm această măsură, să păstrăm macrocondiționalitatea și să promovăm uh, condiționalitatea, guvernanța macroeconomică. Ați dat exemplul Italiei. Nu cred că Italia ar fi făcut uh, o cartografiere bună a nevoilor sanitare sau de infrastructură um, sau un alt stat. Uh, nu cred că ar fi făcut o, o cartografiere la fel de bună. Cred că această condiționalitate macroeconomică uh, a acționat ca un instrument foarte important care asigură că investițiile noastre sunt eficiente și că nu sunt risipite. Nu cred că este dur. În 2014-2020 uh, deja am făcut progrese în privința uh, condiționalităților macroeconomice. Acum uh, am asociat sancțiunile angajamentelor și plăților dar Comisia are datoria de a continua să se asigure că fondurile sunt folosite în mod adecvat. Dar, desigur, uh, cel mai bun uh, factor de descurajare este cel la care nu vrem să recurgem și la care nu recurgem niciodată. Comisia are datoria, repet, de a se asigura că fondurile investite uh, sunt investite bine și că impactul investițiilor este maxim. În privința cooperării, Desigur, uh, bugetul a uh, scăzut uh, puțin, dar este stabilizat în general cu toate cele trei aspecte, transfrontalier, transnațional și interregional. Am făcut finanțarea mai ușoară la programe interregionale. Aceasta este o noutate. Acum regiunile pot coopera în privința celor cinci priorități uh, cu oricare altă regiune de pe continent. Cred că nu am uh, făcut reduceri, din contră, uh, eu țin foarte mult la cooperarea teritorială și vă asigur că mă voi ocupa de acest subiect în continuare. În ceea ce este rezerva de performanță, vrem să consolidăm mai mult acest aspect în 2000, după 2020 la revizuirea la mijlocul uh, perioadei. Uh, vom vedea ce se întâmplă și cu angajamentele uh, ce rămân din 2026-2027. Noi nu vrem să uităm contextul socioeconomic și nici recomandările specifice țării, vrem să nu mai fim rigizi cum am fost în trecut. Avem stimulente importante și consolidăm orientările strategice uh, ale uh, auditului de performanță. În ceea ce privește auditul și uh, raportarea și comunicarea, în viitoarea perioadă de programare, cadrul de performanță va acoperi toată, toți indicatorii de producție și rezultate incluși în program. După cum am spus, în toate statele membre pe care le vizitez, uh, constat cu tristețe că um, tinerii renunță să recurgă la fondurile noastre pentru că sunt prea multe controle. Acum uh, avem și audituri naționale, și din partea Comisiei, și din partea Curții de Conturi. Deci pentru uh, obiectivele intermediare și pentru uh, indicatorii de producție am pus termen 2024, sfârșitul acestui an și se va ține cont de atingerea acestora la revizuirea la mijlocul perioadei. rezerva de performanță din 2014-2020 va fi oprită după 2020 și la revizuirea la mijlocul perioadei eh, ne vom ajusta pentru a vedea eh, cum putem eh, face programele mai flexibile pentru următoarea perioadă de implementare. Și revizuirea va ține cont și de provocările noi, precum procesele europene în derulare, cum se derulează programele, pentru ca alocările Uh, să fie făcut adecvat în 2016-2027. Voi continua să tolerez, uh, să nu tolerez absolut deloc frauda, zero toleranță pentru fraudă. Dar vreau să avem o programare accesibilă pentru utilizator și uh, dacă evoluția este pozitivă. Vom introduce uh, un audit unic, dar e important să strângem dovezi până atunci și nu să uh, trecem automat la auditul unic. Pentru că programele mari uh, implică fonduri foarte multe. În ceea ce privește principiul orizontal, mă întorc la intervenția doamnei Vana. Desigur, egalitatea de gen uh, este foarte importantă, nediscriminarea, parteneriatul. De fapt, uh, principiile orizontale precum egalitatea de gen și nediscriminarea sunt uh, și mai proeminente în noul pachet legislativ nu înseamnă, din punctul meu de nu, nu contează, din punctul de vedere, dacă facem să nu referire la acest lucru, pentru că aceste principii trebuie să fie uh, respectate uh, în sine, pentru că sunt incluse în achiul comunitar, avem o carte a drepturilor fundamentale, uh, deci cu siguranță vom veghea și la respectarea acestor principii. Nu le-am menționat uh, în uh, începutul uh, regulamentului, dar le-am făcut operaționale și obligatorii în implementarea de către autoritățile de programare. Știți că în parteneriate există aceste obligații de discriminare și de asigurarea egalității de gen la programare, la implementare, la selecția proiecțiilor și, la, și sunt și o parte din condițiile premergătoare. Cred că așa le facem concrete și ele nu sunt doar simbolice. Sunt de acord că sunt principii foarte importante de altfel. Nu știu dacă am răspuns la tot. Doamna Vana, vreau să vă mai spun că cea mai mare parte a fondurilor din cele 374 de miliarde vor merge către cele două priorități, adică o Europa mai inteligentă cu inovație și cercetare și a doua prioritate în o Europa mai verde, eficiență energetică, um, un, un aspect la fel de important. E important să precizăm acest lucru. În ceea ce privește InvestEU, vicepreședintele Katainen a spus că Um, acest lucru uh, se va discuta pe 19 mai. Um, putem folosi 5% din uh, FEDER pentru uh, Invest EU. Domnului Papadimus, să știți că nimeni nu e de acord vreodată cu reducerile, dar asta este viața. Uh, cu Grecia știți prea bine că am luat uh, măsuri extraordinare. Acum Grecia se poate mândri că este prima țară care are absorție 2014-2020 mulțumită eforturilor Comisiei Regii și Consiliului și nouă. Este prima țară care a uh, cheltuit banii pentru 2014-2020 și cred că aveți dreptate. Cazul uh, Greciei, Spaniei, dar și Portugaliei ne arată că trebuie să fim flexibili. După cum am spus la început, sunt uh, situații neașteptate pentru care trebuie să fim pregătiți și trebuie să putem uh, reacționa mai repede. Am avut și cazul Caterpillar care ne-a arătat că trebuie să putem să intervenim rapid. Despre sistemul de la Berlin, el se bazează, după cum am spus, pe PIB, pe cap de locuitor, însă sistemul de la Berlin pur ar fi dat rezultate mai, uh, mai rele, diferențele ar fi fost mai mari, deci trebuie să facem, uh, a trebuit să facem niște ajustări, am introdus nici ce, niște indicatori noi. În țările uh, bogate există anumite zone care sunt sărace, Uh, în 80% e vorba de PIB pe 80% sunt, e PIB pe cap de locuitor, dar am ajustat cu educația, uh, șomajul în rândul tinerilor, schimbările climatice și astfel uh, am avut posibilitatea de a reduce și pierderile și câștigurile, ca să nu există exagerări în niciun, nicio direcție. Vă mulțumesc foarte mult, nu știu dacă v-am răspuns tuturor. Bun, Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru aceste răspunsuri precise pentru fiecare dintre coordonatori. Ca de obicei, suntem presați de timp, pentru că s-au înscris la cuvânt 15 dintre colegii noștri. Așadar, doriți ca doamna comisar dacă doriți ca doamna comisar să vă răspundă la întrebări, să fiți uh, conciși și să aveți cât se poate, întrebările cât se poate de scurte. Vă rog să vă încadrați în maxim un minut și jumătate fiecare. Las acum uh, cuv cuvântul domnului Fernandez de, de la Comisia pentru Bugete. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am o întrebare un pic provocatoare ați menține numele politică de coeziune? Pentru că politica aceasta nu mai e de coeziune. Să tai 45% din fondurile de coeziune înseamnă practic să distrugi politica de coeziune. Toată lumea știe că fondul de coeziune se adresează țărilor celor mai sărace și dumneavoastră însăți ați spus că merge foarte bine. Dacă merge bine, de ce să-l reducem? Dacă se menține la același nivel și dacă aplicați aceleași criterii, rezultatele vor fi cu totul diferite. Mă, mă văd obligat să vorbesc în numele uh, țării mele. Ați vorbit, ați făcut publice uh, bugetele naționale și astfel s-a otrăvit discuția. Și chiar fiecare dintre noi ne uităm la bugetul uh, pe care îl va primi țara sa. Așa că ar trebui să discutăm în primul rând despre principii, despre obiective. Dacă Luxemburg, Austria, țările de jos, Belgia, Danemarca, dacă acestea sunt țări sărace, pe bune, ele au primit tăieri zero. și eu listez aceste țări, enumer aceste țări, pentru că m-ați obligat. Lituania, Letonia, Estonia, Portugalia, Republica Cehă, acestea sunt țări bogate? Pentru că aceste țări au avut parte de tăieri între 7 și 24%. Unde e proporționalitatea aici? Și firește că aici problema care apare este gravă atunci când reduci un fond atât de important și care ajută țările cele mai sărace și când îl reduci cu peste 40%, puteți aplicați ce criterii vreți dumneavoastră că rezultatele tot proaste vor fi. Și bineînțeles că se poate și mai rău. Dacă vine sfârșitul lumii mâine, e și mai rău, nu? Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Domn... Colegul nostru Roas. Yeah cumprimentá naturalmente, fazer... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar. Câteva gânduri, foarte rapid. Majoritatea întrebărilor care puteau fi puse au fost puse deja, așa că dați-mi voie să vorbesc despre aspectele pozitive care există totuși în această propunere. Există o concentrare tematică a obiectivelor, apoi o simplificare a procedurilor, o mai mare flexibilitate adusă de propunere. Dar în alte domenii știm cu toții, mai ales uh, în ceea ce privește domeniile de acțiune ale Uniunii, se propun creșteri bugetare destul de mari cu aceleași condiții. Sper că nu greșesc când spun asta, deciderea de a reduce politica de coeziune a fost una politică. De ce, doamnă comisar? regret această reducere bugetară în politica de coeziune. Întotdeauna s-a spus că această politică există pentru a apropia nivelul de dezvoltare ale țărilor, al țărilor une, pentru a apropia țările între ele, pentru a reduce disparitățile. Așadar, nu știu cum să-mi explic ce s-a întâmplat. Politica de coeziune, vreme de ani, de decenii, uh, a fost apărată. Am spus întotdeauna că este cea mai mare contribuție a Uniunii Europene. Ei bine, Portugalia, o țară încă destul de săracă și regiunea mea care este uh, și mai săracă, cum pot să le spun eu cetățenilor că uh, politica de coeziune are parte de niște tăieri spectaculoase uh, și mai ales pentru țara mea și că se înregistrează creșteri în țări mai bogate? Mulțumesc. Domnul Julio. Mulțumim, doamnă comisar, vă mulțumim pentru prezentare. Voi fi și eu foarte rapid pentru că mulți dintre colegi au adresat deja multe întrebări. Firește că toate propunerile pe Uh, propunerile nu sunt toate perfecte, este nevoie de timp pentru a le analiza, dar eu cred că propunerea comisiei este curajoasă în, în mare parte și de asemenea um, sunt preluate câteva idei legate uh, de politica regională pe care le-am votat noi aici în Parlament, în plenară, acum câteva săptămâni. Aș dori de asemenea să salut uh, lărgirea categoriei uh, regiuni în tranziție. Este o, o nouă arhitectură care, cred eu, va permite o acoperire mai bună pentru regiunilor care stagnează uh, care au nevoie de un imbold, lucru care a fost uh, de altfel arătat în raportul de, cu privire la coeziune. De asemenea, doresc să mai pomenesc un subiect. Mai multe regiuni europene sunt și vor fi uh, foarte afectate de Brexit, mai ales Irlanda, dar și uh, Britania și uh, nordul Franței. Așadar, uh, întrevedeți cumva un dispozitiv, un program pentru aceste regiuni care vor fi regiuni frontaliere maritime în curând. Mulțumesc! Atunci când vă depășiți timpul de vorbire, intrați peste timpul de vorbire al altor colegi, pentru că la un moment dat uh, vom fi obligați să închidem lista de vorbitori. Domnul Vaughan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus colegii, principala problemă este bugetul alocat politicii de coeziune post-2019. Sunt sigur că Parlamentul va încerca să reducă reducerile uh, și am văzut că există state, state membre care au parte de tăieri uh, substanțiale. Noi, post-2019, noi, Marea Britanie, vom avea parte de o tăiere de 100%. Și asta va afecta firește și bugetul european. Um, oricum, în linii mari, uh, doamna comisar uh, a făcut o treabă foarte bună și cred că avem o bază bună de pornire în negocierile pe care le vom purta în următoarele luni. Uh, Uh, mă bucur că există o concentrare pe regiuni, lucru pe care l-a solicitat Parlamentul, există o flexibilitate mai mare. Eu sunt raportor în ceea ce privește impactul fondurilor europene în Irlanda de Nord, așa, dar mi se pare salutară propunerea uh, continuării programului de pace. Am avut chiar o delegație în, nord, în nordul Irlandei și am văzut cât de importante sunt aceste fonduri. Așa că uh, și uh, guvernul britanic sprijină această propunere, nu doar autoritățile din Irlanda de Nord și uh, Comisia. Simplificarea, după cum spuneam, este salutară, mai ales în ceea ce privește acel audit unic. Uh, trebuie să cheltuim banii în mod eficient, deci cred că putem să mergem mai departe, să progresăm, progresăm înspre acest sistem nou de audit. Am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră legată de Interreg. Se pare că propunerea Uh, se bazează pe o viitoare cooperare între statele membre cu o graniță terestră între ele. Aceasta este singura intenție a Interreg în viitor sau va fi posibil în continuare pentru statele cu granițe maritime să aibă cooperare transfrontalieră? Mulțumesc. Martina Anderson. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici astăzi și doresc să vă mulțumesc pentru observațiile pe care le-ați făcut la conferința de presă legată de acordul de pace pentru Irlanda de Nord. Este circumscripția mea, am fost și eu într-o misiune cu câțiva eurodeputați care au văzut și ei la fața locului care a fost impactul fondurilor de coeziune și fondurilor pentru acordul de pace și pentru procesul de pace. Cu siguranță mai există dificultăți, dar se vede clar uh, în nordul Belfastului unde au intrat fondurile de coeziune, așadar în numele nordului Irlandei sau Irlandei de Nord și oamenilor de acolo vă mulțumesc foarte mult că ați continuat aceste fonduri după Brexit, pentru că ne-am îngrijorat foarte tare în urma referendumului Um, pentru, pentru stabilitatea regiunii. O să vă dau chiar copia mea uh, a acordului din Vinerea Mare. Știți că cetățenii din, circumscri- din circumscripția mea și europenii susțin acest acord și Um, Derek și colegii mei de acolo i-au ascultat pe cetățenii din Irlanda de Nord care se tem uh, de, de faptul că Brexitul va anula procesul de pace care durează de mai bine de 20 de ani. Uh, dacă putem ajuta cumva din acest Parlament, este foarte bine pentru că uh, oamenii din Irlanda de Nord au nevoie disperată de ajutor și au nevoie în continuare de uh, protecție în continuare. Aș putea să zic și eu câte ceva despre condiționalitățile macroeconomice și principiul parteneriatului și principiile orizontale, dar vom discuta la timpul potrivit despre asta. Mulțumesc, Martina. Uh, din partea verzilor. Mulțumesc frumos, domnule comisar, doamnă comisar, că ați venit să vă întâlniți cu noi astăzi. Știu că suntem presați de timp, așa că nu voi mai repeta ce au spus ceilalți colegi. Aș dori doar să îmi exprim surprinderea. Acum două luni, președintele Comisiei a spus în plenară că niciodată nu va fi de acord Comisia cu reducerile la politica de coeziune și acum propunerile dumneavoastră merg tocmai în sens invers. Mă miră faptul că uh, cei de la Comisia Europeană încearcă să rezolve problemele noi pe spezele politicii de coeziune. Dacă avem sarcini noi de desfășurat, avem nevoie de bani noi. Și mai avem în continuare misiunile noastre vechi, încă deschise. Trebuie să lăsăm banii acolo unde au fost și până acum, pentru că problemele vechi se vor acutiza dacă nu alocăm suficiente fonduri. Mi se pare ciudat că această reducere a uh, fondurilor de la politica de coeziune uh, Uh, pică pe umerii țărilor aflate în tranziție. Așadar, mi se pare că aceste țări vor fi blestemate să cadă din nou în sărăcie. În reuniunile noastre de comisie am uh, dezbătut situația de stagnare economică din țările aflate în tranziție. Și e firesc să se întâmple asta pentru că întreaga lor perspectivă de dezvoltare uh, se baza pe ajutorul de, uh, de, de creștere economică. Cred, măcar dacă tot reducem bugetul, să reducem treptat, nu așa de mult dintr-o dată. Ați spus că tot bugetul s-a redus. Bine, dacă îl reducem, atunci să reducem și cheltuielile toate. Le amintesc eurodeputaților că pozițiile de grup au fost um, exprimată deja de coordonatori, așa că vă rog frumos să uh, vă restrângeți la alte întrebări. Uh, Domnul Bogovici, mulțumesc. Aveți o sarcină foarte dificilă și aș dori să mă concentrez pe o întrebare care a rămas momentan nerăspunsă. Nu există niciun uh, criteriu care să se refere la migrație între regiuni și de la regiunile mai sărace către regiunile mai bogate. Nu există un criteriu ca atare. Așa, foarte multe regiuni au pierdut mulți locuitori când, în timp ce se îmbogățeau. Avem nevoie deci de, aceeași, de acest criteriu. Avem nevoie de acest criteriu în fondul de coeziune. Dumneavoastră ați uh, arătat cu degetul, uh, ați, ați vorbit despre fondul de dezvoltare rurală, dar eu cred că acesta nu este neapărat, uh, nu este calea cea mai bună. Am făcut o greșeală în politica de coeziune, ceea ce înseamnă că vor exista zone rurale care vor dispărea pur și simplu, pentru că oamenii se vor muta în zonele urbane și o să rămânem fără nimic în, în sate, de exemplu, și fără nimeni și în același timp vom avea migranți și vom avea foarte multe probleme. Noi încercăm să rezolvăm această problemă în regiunea noastră și sper să închidem și în ultima propunere această idee. Mulțumesc, vă rog, doamna Breso, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult doamnei comisar pentru că știm că acest rezultat, chiar dacă nu este satisfăcător 100%, este totuși un rezultat pozitiv uh, care, pentru care vă mulțumim, pentru că dumneavoastră v-ați luptat ca o leoaică pentru acest rezultat. Aș vrea să vă pun trei întrebări. Prima, noile categorii care ține cont și de șomaj și noi parametri pe care dumneavoastră i-ați uh, ilustrat. Sunt considerați la toate cele trei categorii de regiuni? Aceasta e prima mea întrebare. A doua întrebare, în legătură cu calendarul. Previziunea dumneavoastră este că se va ajunge la adoptarea CFM-ului și a regulamentelor pentru coeziune în această legislatură a Parlamentului și a Comisiei sau veți sau se va ajunge măcar la prima lectură, pentru că totuși calendarul este foarte important pentru regiuni. O altă întrebare. Fondul Social European, am senzația că nu este încă regulament, impresia mea este că se merge către o renaționalizare. Pentru regiuni, coeziunea, fondul social sunt legate foarte strâns, sunt două fațete ale aceleiași monede e vorba de aceeași politică și de aceea ar fi un risc foarte mare. Noi, în iulie, voiam, uh, vom adopta rezoluția pe zonele rurale, zonele de munte și zonele ultraperiferice care reprezintă, după cum știți, 80% din teritoriul european. Zonele urbane au 80% din populație, dar teritoriul este 80% din, format din acestea și e foarte important și el. Sunteți dispusă să aveți o agendă, dincolo de agenda pentru zonele urbane, o agendă pentru zonele rurale de munte și, deci, să existe o adaptare a priorităților care rămân aceleași, dar care se adaptează, deci, la aceste regiuni? sunteți gata să faceți această adaptare. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc! Doamna Maletici, vă rog frumos să vorbiți foarte scurt, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult! Am însă multe întrebări cu privire la regulamentul de implementare, dar nu avem timp astăzi pentru toate acestea, prefinanțarea, rate de cofinanțare, condiționalitățile, toate acestea sunt subiecte pe care va trebui să le discutăm ulterior. Aș vrea doar să spun că noi, Comisia Regii și dumneavoastră, comisara noastră, nu puteți să fiți mulțumită cu această scădere în politica de coeziune, pentru că dacă ne uităm CFM, la CFM în totalitatea sa, vedem o creștere la programele de competitivitate. La aceste programe știm că țările cele mai dezvoltate folosesc programele acestea de competitivitate din motive evidente și folosesc cel mai mult din ele, iar prin această reducere la politica de coeziune și o creștere la politicile și programele de competitivitate, transmitem un mesaj greșit. De fapt, nu lucrăm la uh, restrângerea disparităților, ci tocmai le mărim, nu, vor, nu lucrăm pentru unitate, solidaritate, ci le combatem. Eu zic că ar trebui să luptăm pentru ele. Și o altă remarcă este cheia de alocare pentru statele membre, se referă la ea. Eu zic că avem nevoie de o formulă concretă cu cifre pentru fiecare stat membru ca să înțeleagă foarte bine cum am ajuns la anumite sume pentru anumite țări. Dacă mă uit la nivelul de dezvoltare, știu că dumneavoastră ați spus că ați ținut cont de alți indicatori, dar eu nu pot să ajung la același rezultat ca dumneavoastră făcând calculul. Mulțumesc! Mulțumesc, Joseph, te rog. Domnule președinte, dragi colegi, regret condițiile în care se desfășoară acest dialog cu doamna comisar pentru că e totuși un moment foarte important în viața bugetară a instituției noastre. Avem o doamnă comisar care vine să ne vorbească despre fondul de coeziune, care reprezintă 30% din buget. Și nu putem să dialogăm cu dumneaei și totul e precipitat. Nu e normal și regret că se întâmplă așa. Aș fi vrut să-i spun doamnei comisar că îi respect și îi cunosc angajamentul, îi cunosc hotărârea cu care apără interesele regiunilor și regiunilor ultraperiferice. Dar totuși trebuie să constatăm că propunerile care s-au făcut au rămas sub așteptări și au rămas sub posibilitățile care ar putea să fie oferite pentru a putea asigura o dezvoltare a teritoriilor noastre. Și vă spun din experiență o propunere bugetară de fapt traduce o voință politică. Aceasta este, acesta e adevărul. Este o voință politică. Atunci unde avem o, vedem o reducere, e clară intenția. Și dacă lucrurile rămân sub așteptările noastre, și nu numai ale noastre, ci ale populației care așteaptă de la noi un rezultat, atunci avem o problemă. Asta este ceea ce vreau să vă transmit și sper ca noi, aleșii, Uh, poporului, să avem în cadrul discuției și voința și hotărârea și ambiția să discutăm despre aceste probleme pentru ca propunerile pe care le-a făcut Comisia să fie ameliorate. Aceasta este dorința pe care vreau să o formulez aici pentru noi, dar și pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, Josef. Vreau să-ți amintesc că avem, am avut două ore de discuții pentru ca să dialogăm cu doamna comisar și este normal ca, de exemplu, coordonatorii să aibă timp să își exprime pozițiile grupurilor politice și ca doamna comisar să aibă timp să răspundă precis la aceste formulări. Voi da cuvântul acum încă la doi vorbitori. Doamna comisar nu va putea să răspundă la toate întrebările pe care le-ați pus în detaliu. Deci serviciile doamnei comisar vă vor răspunde în scris. O să o rog pe doamna comisar să răspundă în scris la aceste întrebări și o să o las pe doamna comisar după aceea la sfârșit să mai ia și cuvântul. Domnul Nolokov, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că și eu ca raportor pot să vorbesc. Uh, și mă bucur că mi s-a dat cuvântul. Vreau să vorbesc cu comisia, vreau să spun că știu uh, de unde ați început, n-ați început de la zero, de la minus 10 ați început. Ceea ce ați obținut nu este poate cel mai bun lucru, dar sigur este bine. Aveți 4 minute să răspundeți la 15 întrebări, deci voi face în felul următor. Fiind dat că locul de joacă acum s-a trecut la Ruvirț, a trecut la Revirț. Cred că de data asta cu CPR-ul avem nevoie de o nouă abordare a uh, limbajului pe care îl folosesc uh, și îl folosim și noi. Credeți că uh, oamenii înțeleg că când le spunem că lucre- trăiesc într-o regiune NAț 2 eligibilă sau într-o regiune eligibilă pe programele de cooperare transfrontalieră? Eu cred că de data aceasta ar trebui ca regulamentul uh, pentru dispozițiile comune să devină eligibil, să devină citibil, să devină ușor de înțeles. Uh, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă ce face Uniunea Europeană, ceea ce nu s-a întâmplat și de aceea, dacă vrem să câștigăm alegerile, trebuie să facem de data aceasta această transpunere în limbaj normal. Cred că Parlamentul și Comisia au doi ani, chiar mai mult de doi ani uh, au avut înainte să adopte CPR-ul, iar acum avem opt luni și timpul lucrează împotriva noastră, deci trebuie să ne punem pe treabă imediat. Eu cred că dacă undeva avem mai puțin bani, trebuie să explicăm de ce sunt mai puțin bani acolo. Probabil pentru că în anumite locuri am investit 20 de ani la rând, ceea ce are un impact pe și un efect pozitiv. Dar trebuie să explicăm mai bine de ce este așa. Altfel, eu cred că acest uh, turn, acest uh, bubble de la Bruxelles, această bulă de la Strasbourg, de la Bruxelles, va continua să fie o bulă, bulă și la un moment dat va exploda, va cădea și va explica că CPR-ul nu este un, uh, o retorică, ci este până la urmă cineva trebuie să explice că este o garanție pentru o viață mai bună și să traducă acest lucru pentru cetățeni. Mulțumesc, domnul Ekman. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, dacă, metod, dacă ne uităm la metoda de repartizare a fondurilor, trebuie să uh, vă rugăm să ne dați mai multe informații. Pentru că eu cred că în următoarea perspectivă financiară uh, va trebui să, re- să reușim să explicăm de ce, de exemplu, Lituania are minus 24 și Finlanda are plus 5, Portugalia minus 7 și Spania plus 5. Nu prea știu cum putem explica acest lucru cetățenilor noștri dacă nu se ne prezentați, doamnă comisar, o variantă mai uh, explicită, mai lungă a formulei de la Berlin. Și dacă nu ne spuneți care sunt indicatorii de care ați ținut cont. Sunt de acord cu dumneavoastră, toleranță zero la fraudă. Însă, eu cred că ar trebui să încercăm să evităm și responsabilitățile colective, fiind dat că avem uh, anumite uh, cazuri de fraudă individuală, nu putem să ducem la lucrurile la mai multă birocrație. Mulțumesc foarte mult, domnul Roșovski. Da, mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Eu am o întrebare tehnică în numele tuturor, probabil. Nu avem destul timp. A existat interes foarte mare în subiect. Sunt multe întrebări. Nu vreau să prelungesc acum uh, timpul și nu am întrebări uh, concrete. De fapt, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule președinte și pe doamnă comisar, dacă nu putem să ne întâlnim săptămâna viitoare. Haideți să ne întâlnim să discutăm despre toate aceste subiecte, pentru că sunt foarte importante. Aș vrea să vă amintesc că în ultimii patru ani sau în ultimii cinci ani, am uh, tot repetat un singur adevăr. Cât de importantă este politica de coeziune, cât de important sunt banii aceștia. Și fiind dat că acum există reduceri semnificative, haideți să ne întâlnim încă o dată să discutăm despre acest subiect care este foarte serios. Nu putem doar să discutăm la, superficial pe doar două ore. Haideți să ne întâlnim săptămâna viitoare să discutăm la Bruxelles. Vă rog. Très bien, nous... Foarte bine, atunci încheiem aici lista vorbitorilor. Din păcate, avem limite clare de timp. Știți că trebuie să mergem la plenară la vot. Și eu sunt direct doamnei comisar acum, doamnei comisar Crețu, pentru ca să ne răspundă la întrebările care s-au pus. Vă rog. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg foarte bine solicitarea dumneavoastră și cred că trebuie să discutăm mai mult, trebuie să vă explicăm mai mult. Eu și uh, echipa mea de la Digi Regio, șeful meu de cabinet, cabinetul meu și Marc Lemetru și echipa dumnealui uh, vă stau la dispoziție pentru orice întrebare, pentru orice chestiune. Uh, Cred că trebuie să puteți merge în statele dumneavoastră și să explicați uh, constrângerile, contextul cu Brexitul, cu noile priorități, toate trebuie explicate cum se cuvine. Săptămâna viitoare, nu știu, sunt uh, luni și marți în talin uh, pentru o reuniune, apoi joi este la Sofia Consiliul de Ministri, dar uh, poate că serviciile noastre organizează o reuniune cât se poate de curând. Vă înțeleg uh, preocuparea, vă uh, înțeleg curiozitatea față de tot ce facem. De luni, de zile um, facem acte de acrobație și discutăm până la miezul nopții uneori. Se numește în continuare politică de coeziune pentru că este cea mai importantă expresie a solidarității. Am decis ca această politică de coeziune să vizeze toate regiunile. Trebuie să facem un echilibru între FEDER, fondul social și fondurile de coeziune. Mai multe fonduri de coeziune și mai puțin uh, fond uh, social și FEDER ar fi fost mai bine? Uh, cred că țările care au aderat în 2004, pentru ele am făcut multe, pentru drumuri, căi ferate, infrastructură, uh, și cred că acum aceste țări uh, necesită alt tip de investiții. De aceea Comisia a luat decizia de a uh, scădea fondul de coeziune, dar să aloce mai mult fond social și FEDER, ceea ce e foarte important. Dacă suntem de acord că uh, politica de coeziune trebuie să fie acordată tuturor regiunilor, atunci trebuie să susținem și Danemarca și Austria și trebuie să avem o masă critică în Olanda, 12 euro pe cap de locuitor sunt alocați. Unde să mai scădem? Dacă le dăm doar un euro, or să spună nu mulțumim, nu mai vrem. În alte țări uh, sunt 2-300 de euro pe cap de locuitor. Trebuie să uh, menținem un echilibru dacă dorim toate regiunile. Și aici s-a decis că toate regiunile trebuie să fie uh, implicate în politica de coeziune. Deci, dacă scădem și mai mult în Danemarca și în Austria, ori să întoarcă spatele politicii de coeziune. Uh, Danemarca a primit 14 uh, euro pe cap de locuitor, Olanda 12 euro pe cap de locuitor, iar țările de coeziune, din politica de coeziune, primesc 2-300 de euro pe persoană. Aceasta înseamnă politica de coeziune. Eu cred că rămâne expresia solidarita- solidarității europene. Haideți să vedem imaginea de ansamblu. Nu a fost dorința noastră să scădem fondurile. Nu am rezolvat uh, toate uh, aspectele ale politicii de coeziune și aceasta este lupta mea cu ceilalți comisari pentru că toată lumea vrea să lase în spate o moștenire, să aibă fonduri pentru uh, mediul digital, pentru migranți, pentru tranziție industrială, dar acestea se fac în cadrul politicii de coeziune și am avut discuții foarte dure pentru a nu renunța la această politică. Nu avem nevoie de statuturi. Ce... Nu vrem să ni se ridice statuie, dar uh, am făcut și noi ce am putut. De exemplu, cu Peace Plus, uh, cu programul din Irlanda de Nord, uh, ne pare rău că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Eu uh, m-am luptat uh, pentru păstrarea acestui program de pace, pentru că este un uh, semn politic important faptul că se menține acest program interregional. Haideți să vedem cu ce va veni Regatul Unit la acest program, pentru că Republica Irlanda a alocat fonduri și cred că trebuie să vedem cum răspunde și Regatul Unit uh, dorinței și disponibilității noastre de a uh, construi pe baza fondurilor de pace. Cât despre metoda de la Berlin, maletici, aceasta înseamnă 80% PIB pe, locuit, pe cap de locuitor – puteți veni la birourile noastre și să vedeți cum uh, am calculat. Am făcut anumite ajustări pentru că cu uh, doar cu menținerea acestui program uh, rezultatul ar fi fost mai rău. Pentru Portugalia s-ar fi ajuns la minus 35%. Acum am ajuns la minus 7%, ceea ce înseamnă mai mult decât minus 10% care, sunt, uh, care e media. Portugalia este acum al cincilea beneficiar al fondurilor. Fondurile au scăzut. Recunoaștem acest lucru, dar am făcut uh, progres în regiuni. Anumite regiuni vor primi mai mult, altele mai puțin, pentru că sunt mai sănătoase. Știu că vă așteaptă alegerile, știu că voturile sunt importante. Doamna Breso, vreau să vă spun că ține de dumneavoastră calendarul. Nu noi îl facem. Noi dorim să terminăm acest acord în termen de un an. Dar, um, în concluzie, vreau să vă spun că această dezbatere ne arată că bugetul total uh, general al politicii de coeziune nu uh, poate uh, satisface toate nevoile și uh, tocmai de asta m-am uh, temut de la bun început. E clar că în aceste condiții trebuie să facem presiune asupra statelor membre să contribuie mai mult pentru uh, a răspunde tuturor nevoilor uh, cetățenilor noștri. Bugetul uh, înseamnă acum un euro pe cap de locuitor din partea statelor membre. Mergeți acasă și vă rog faceți apel la statele membre să contribuie mai mult la bugetul european, pentru că avem nevoie de aceste fonduri. Nu putem face totul cu un euro pe zi. Pur și simplu nu se poate. Am introdus niște impozite pentru a ne extinde resursele proprii. Și cred că la Consiliu va fi o bătălie dură, pentru că nu sunt de acord cu uh, taxa pentru schimbări climatice și ce am mai propus. Dar avem nevoie de contribuții mai importante din partea statelor membre și vreau să vă reamintesc că pentru această perioadă de programare 75% din ecuația bugetară uh, merge, uh, din bugetul de coeziune merge către țările mai puțin dezvoltate. Haideți să vedem imaginea de ansamblu, repet, nu uh, suntem uh, foarte încântați de ce am realizat, dar a fost cea mai bună variantă ca să putem păstra această po politică uh, pentru toate regiunile. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să vă amintesc, dragi colegi, că e vorba de o propunere a Comisiei. Noi suntem colegiferatori, și există și Consiliul în ecuație, deci ține și de dumneavoastră să acționați pe lângă Consiliul European și să vă asumați uh, rolul de colegiferator, pentru că procesul abia a început. Următoarea reuniune a Comisiei Regii este stabilită pentru miercuri 20 iunie la orele 9. Vă mulțumesc pentru participare și uh, voturi plăcute și uh, drum bun acasă. La revedere! Ne